Primul vot, stimați colegi, este uh, asupra raportului doamnei Regner în cere de ridicare a imunității parlamentare a lui Steve Brioi. Domnul Coburn, uh, punct de procedură. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt tot mai preocupat. Se pare că ar trebui să avem imunitate în această instituție, dar de fiecare dată um, um, se pare că ridicăm câte o imunitate a unui uh, eurodeputat. Nu mă interesează dacă persoana asta este fascist, uh, comunist, democrat sau orice altceva. Eu aș lupta pe baricade pentru a le apăra drepturile. Și ceea ce mă îngrijorează este dacă continuăm să tot ridicăm imunități, până la urmă imunitatea devine o chestiune lipsită de sens și nu te mai poți exprima liber în această instituție dacă nu mai poți beneficia de protecția acestei instituții. Prin urmare, aș dori să încurajez pe um, stimații colegi și pe dumneavoastră, doamnă, uh, să nu uh, continue să tot ridice imunități pentru că s-ar putea, uh, doar pentru că persoana în cauză este un membru al Frontului Național. Acest motiv pur și simplu nu este este suficient. Doamna președinte, mulțumim, domnule Coburn. Domnule Coburn, pot să vă asigur că dezbaterea și audierea au fost uh, desfășurate așa cum trebuie în Comisia pentru Afaceri Juridice. Deci iau notă doar de ceea ce ați spus. Prin urmare, trecem la vot ridicând mâinile. Cine este pentru această propunere? Cine se opune? Cine se abține? Se adoptă. Trecem mai departe la votul asupra aportului domnului uh, Cioca, acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Brazilia. Este un uh, vot uh, pentru consem, consimțământ, vot cu apel nominal. Votul a consens. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Următorul vot um, este vorba despre uh, instituirea unei comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor, responsabilitățile sale, componența numerică și durata mandatului. Prin urmare, uh, votăm uh, ridicând mâna. Cine este pentru această propunere? Cine se opune? Cine se abține? Se adoptă. Trecem uh, la raportul doamnei uh, Thun un geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților. Mai întâi uh, votăm două propuneri de respingere a propunii, propunerii comisiei, amendamentele 67 și 68, care sunt identice. Cine este pentru? Cine se opune? Cine se abține? respinsă. Și ajungem la acordul uh, provizoriu, amendamentul 70 uh, al Comisiei, um, uh, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Și mai trebuie să votăm o declarație a Comisiei din amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Gerling. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Iar aici votăm mai întâi acordul provizoriu din amendamentul 166. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Mai votăm și o de declarațiile comisiei din amendamentul 167. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Din nou, uh, Parlamentul și-a încheiat uh, prima lectură. Ajungem la raportul domnului Fernandez, uh, raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016. Trebuie să votăm mai întâi alineatul 2 din textul original. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 7, amendamentul 13, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 7, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 1 pentru. Ridicați mâinile, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. Amendamentul 8, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 14, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Alineatul 26, textul uh, inițial, spune doamna președinte. Trecem la alineatul 18, amendamentul 9, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 15, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm textul original pe două părți. Prima parte a alineatul 18, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Ajungem la aneatul 26, trei părți. Prima parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. împotriva Abțineri. Verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm uh, textul original aliniatul 27 în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte, ridicați mâinile, vă rog, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aneatul 31, textul original, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aneatul 32, textul original. Cine este pentru? Pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 35, textul original, trei părți. Prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 38, textul original, două părți. Prima parte, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 40, amendamentul 17, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Textul original. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12, la liniatul 44, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 45, amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. După alineatul 46, amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm rezoluția în ansamblu său. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Fernandez. Votăm raportul domnului Buzec, accelerarea inovării în domeniul energiei curate. Votăm rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări. Sesiunea de vot s-a încheiat. I would like to ask everyone to leave the room so that we can... Rog pe toată lumea să părăsească sala ca să trecem la declarațiile de vot, explicațiile de vot.